Începem cea de-a doua sesiune. Aș dori să urez bun venit lui uh, Ugo Basi, director al piețelor financiare la DG FISMA, doamna Andreea, uh, domnul Andreea Enria, președinte al uh, EBA, Autoritatea Bancară Europeană, și domnul Burhard Balt, care a fost raportor pentru un raport din proprie inițiativă cu privire la asumarea răspunderii și provocări pentru legislația cu la serviciile financiare. Just uh, put a couple of Dați-mi voie să fac unele observații la începutul uh, sesiunii noastre. Criza financiară a arătat în mod clar consecințele negative ale unui cadru slab de reglementare la nivel global și european și a unei integrări financiare incomplete. Așadar, Uh, lansată de criza financiară, reforma de, uh, agenda de reformă financiară a adus și mai aduce schimbări masive uh, funcționă, în funcționarea piețelor financiare ale Uniunii Europene și importanța acestor schimbări și nivelul de ambiție al agendei uh, Uniunii Bancare și Uniunii Pieței de Capital și uh, Pieței Unice pentru Servicii Financiare, cere o distinție clară a rolurilor și competențelor la nivel național și european, dar cred că cere și o cooperare puternică între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Deci cred că este o bună oportunitate despre cum putem îmbunătăți o astfel de cooperare atât în domeniul legislativ, cât și în domeniul controlului uh, și supravegherii politice. Dați-mi voie să încep cu Uniunea Bancară, care este sigur proiectul cel mai relevant și mai ambițios și, de asemenea, uh, proiect în care am uh, făcut deja schimbări semnificative și radicale Noi, Parlamentul European, avem un rol legislativ, dar și un rol semnificativ de control politic. Avem uh, acordul interinstituțional cu Banca Centrală Europeană și am vrea să uh, definim o structură de cooperare cu parlamentele naționale pentru a oferi o supraveghere mai bună a instituțiilor de reglementare în acest domeniu. Aș vrea să identific trei zone în care trei chestiuni cu care ne confruntăm. Mai întâi e vorba de sistemul bancar. Cum asigurăm o condiții egale și cum reconciliem nevoia Uh, unei convergențe financiare puternice, dar și nevoia de a păstra un pluralism sănătos al modelelor de banking în Uniunea Europeană. Bănci mici, bănci mari, riscuri de piață și cum oferim convergență și în același timp evităm să ignorăm acest pluralism sau să-l afectăm. Apoi, cum găsim un echilibru între stabilitate și creștere, deci reducerea riscurilor pe de o parte și evitarea situațiilor prociclice și impactul, asupra, impactul criteriu asupra economiei reale. Deci cred că evoluăm în direcția cea bună. Noul pachet al Comisiei privind uh, uh, revizuirea uh, CRD este unul echilibrat. Avem măsuri de, semnificative de reducere a riscurilor și, pe de altă parte, și prevederi care să stimuleze creșterea, cum ar fi energia factorilor de susținere, măsuri privind finanțarea proiectelor de infrastructură. Deci cum putem evolua în această direcție? Plus că să nu uităm și negocierile curente de la Basel, au, fac parte din această chestiune. Deci cred că ar trebui să avem uh, un uh, rezultat echilibrat și să avem un standard puternic pentru a reduce uh, uh, solvabilitatea și trebuie să facem acest lucru într-un mod uh, uh echilibrat ca să nu afectăm modelele bancare în special noul model bancar. În al treilea rând, cum abordăm probleme complexe care vin din uh, trecut, în special MPL și în același timp cum implementăm uh, în mod inteligent cadrul de rezoluție a băncilor. Cele mai recente evoluții arată că regulile noastre permit uh, oarecare flexibilitate. Ideea este cum putem să-l folosim cel mai bine pentru a aborda această problemă care vine din trecut. Și e foarte bine că l-avem aici pe Andrearia, pentru că am înțeles că ieri domneria a participat la un seminar unde a prezentat propuneri importante am citit în mass media despre asta, deci am fi, ar fi foarte util să aflăm opiniile tale, Andreea, pe acest subiect și de asemenea să avem o recare clarificare în legătură cu o serie de probleme și ar fi o sugestie interesantă, am putea se referă la crearea unor companii de management de active care să dea acestora valoare reală de piață și în același timp eventualele pierderi să fie asumate de bănci. Deci cum, uh, cum ar funcționa acest mecanism pe o serie de chestiuni, definiția prețului, uh, folosirea măsurilor expuse, ex contribuțiile din resurse proprii, deci, chestiuni importante pe care, despre care sper că ne veți putea spune ceva. În fine, desigur, ultima provocare importantă este încheierea Uniunii Bancare, care e probabil lucrul cel mai dificil și care are legătură cu asimetria actuală dintre regulile comune și instituțiile comune pe de-o parte și resursele naționale pe de altă parte, care, după părerea noastră, determină un dezechilibru între reducerea riscului și împărtășirea riscului, dar care, de asemenea, subminează, în opinia mea, eforturile și nevoia de a limita riscurile, în special nevoia de a uh, rupe legătura între bănci și fondurile suverane. Așadar, uh, noi știm care sunt elementele acestei, uh, care trebuie încă făcute pentru a încheia această uh, uniune bancară, mecanismul comun de garantare, uh, mecanismul de backstop. Știm care este, cât de sensibil uh, sunt aceste propuneri, încercăm să abordăm uh, lucrurile într-un mod constructiv și înțelept și cred că discutarea noastră astfel de subiecte cu parlamentarii naționali este un lucru extrem de binevenit și evident un alt mare proiect este implementarea Uniunii Piețelor de Capital, integrarea piețelor de capital ar duce la rezultate mai bune, la o diversificare a alegerilor legate de fonduri și asta ar fi în beneficiul economiei europene, deci împreună cu Uniunea Bancară, crearea unei piețe uh, de capital unice este un pas logic și necesar în direcția în completării Uniunii Economice și Monetare, asigurarea coerenței uh, Uh, regulilor uh, în domeniul serviciilor financiare în Europa. aceasta e una dintre principalele prioritățile comisiei noastre și urm- ca urmare a planului de acțiune CMU al Comisiei Europene, Parlamentul a adoptat o rezoluție și raportul Balț, pe care domnul Balț îl va prezenta, pentru a evalua impactul uh, cumulativ privind consecințele negative ale poverii de reglementare în noiembrie, Comisia a publicat o comunicare în legătură cu cea de contribuții privind uh, cadrul reglementare în domeniu a, și a abordat o serie de chestiuni menționate în rezoluția noastră. Apoi, setul de măsuri aplicate de Comisie în planul său de acțiune reprezintă un bun punct de plecare pentru realizarea unei piețe de capital unice în Europa. Lucrăm pe o serie de propuneri legislative în acest domeniu. Am încheiat cu succes uh, Uh, trilogurile și în acest moment încercăm să ajungem la un acord privind uh, cele două reglementări privind uh, securitizarea și lucrurile sunt așadar pe care cea bună. Este esențial să continuăm monitorizarea CMU și să, abord, să facem pașii ulteritori, să acționăm în legătură cu, pentru umplerea golurilor existente în regulamentul actual, lansarea consultării publice din, de către Comisia Europeană în vederea uh, examinării la jumătate de mandat a uh, CMU este o prioritate și va crește în mod uh, semnificativ uh, nivelul de ambiție a întregului proiect. Așadar, vrem să rămânem implicați complet în următorii pași care vor fi luați și oportunitatea de a discuta cu membrii Parlamentelor Naționale este una uh, pozitivă. Voi da acum cuvântul domnului Ugo Bassi și domnului Ria și apoi lui Burkhard Bartz. Vă rog, domnule Basti. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, stimați membri. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație care îmi dă ocazia să fac unele comentarii în legătură cu ce a spus deja domnul Gualtieri, în special în ce privește Uniunea Piețelor de Capital, proiectul Uniunii Piețelor de Capital, uh, uh, la care am avut privilegiu și onoarea să fiu coordonator și rezultatele uh, celor de contribuții și de comunicări făcute de comisie. Dați-mi voie să menționez același lucru pe care l-a menționat și domnul Gualteri, punctul de plecare, și anume rezoluția acestei comisii Comisiei, dacă pot spune, sub controlul domnului Balț, rezoluție care a fost uh, publicată acum mai bine de un an și care invita Comisia să examineze problema foarte importantă și anume de a verifica dacă cadrul financiar, așa cum uh, rezulta el din uh, reformele foarte intense făcute în timpul crizei financiare era și este încă acest cadru așadar, uh, este încă potrivit uh, scopurilor sale. Deci dacă uh, cadrul serviciilor financiare și piețelor financiare ajută finanțării economiei reale, ceea ce trebuie să fie obiectivul său. Deci am început cu aceast, acest apel uh, uh pentru contribu- la contribuții și am început această consultare, acest proces de consultare despre care voi spune mai multe un pic mai târziu. Deja însă de la început uh, Comisia Juncker a fost foarte concentrată pe proiectul uh, Mm, mm, privind uh, Uniunea Piețelor de Capital a fost considerată una dintre prioritățile absolute ale președintelui Juncker, chiar înainte de numirea Colegiului Comisarilor, ideea fiind exact aceea de a crea o piață mai integrată de capital pentru a avea o circulație liberă între zonele unde capitalul este în exces, către zonele unde capitalul este necesar. Obiectivul fiind același, să ne asigurăm că uh, acest capital contribuie la finanțarea economiei reale. De la început am început să identificăm o serie de inițiative care să contribuie la acest obiectiv și primul pas a fost un plan de acțiune lansat în 2015 prin care am anunțat o serie de inițiative deja, inclusiv revizuirea directivei privind prospectele emisiilor financiare și uh, securitizarea și ajustările la regulile uh, privind capitalul uh, de risc european pentru a face mai accesibil. Toate aceste lucruri sunt uh, pe cale să fie îndeplinite și acum trecem deja la alte inițiative incluse în acest plan de acțiune și le implementăm pas cu pas. Dar a fost de asemenea foarte important uh, și ce am publicat și am spus public în septembrie 2016, când am publicat, cum spuneam, comunicarea privind proiectul de Uniune a Piețelor de Capital, comunicare care practic uh, răspundea la întrebarea care se punea în acel moment uh, peste tot și anume mai are sens proiectul de Uniune a piețelor de capital după Brexit, uh, după referendum și în perspectiva Brexitului. Și răspunsul pe care l-am dat în această comunicare a fost extrem de clar și fără rezerve, da, nu numai că are în continuare relevanță, dar trebuie să accelerăm reformele uh, care sunt acum în curs și probabil va trebui să creștem nivelul de ambiție al acestui proiect. Așadar, drept rezultat, am uh, uh studiat și alte inițiative, am identificat o serie de inițiative suplimentare și am uh, uh ne-am uh, implicat în domenii care erau considerate până acum un pic tabu, de exemplu, am făcut propuneri pentru a armoniza unele aspecte și numai unele aspecte ale legislației naționale în domeniul insolvenței pentru a da uh, o a doua șansă a antreprenorilor de bună credință și propunerea a fost adoptată în octombrie anul trecut. Acum studiem posibilitatea introducerii, de exemplu, a unei uh, produs uh, voluntar de pensie europeană, un care sigur că ar putea fi adăugat uh, suplimentar față de schemele naționale de pensii și care ar putea reprezenta un bun instrument de investiții în viitor. O propunere privind uh, această chestiune ar putea fi adoptată ceva mai târziu anul acesta. Acum, așa cum a spus domnul Gualtieri, suntem pe cale să colectăm uh, ultimele contribuții ale stakeholderilor interesați să uh, participe. Consultarea a fost lansată acum câteva luni și va rămâne deschisă până pe 17 martie. Întreaga consultare se poate găsi online și întrebarea este una simplă practic întrebăm ce s-a făcut până acum și dacă ce s-a făcut până acum este considerat suficient sau uh, ar trebui uh, gândite inițiative noi în acest domeniu. Important de spus este că toate acestea vor contribui la uh, crearea unei revizuiri la jumătate de mandat care va stabili probabil, posibil, planul de acțiune privind perioada uh, care rămâne pentru această comisie. Deci acesta este momentul în care orice contribuție este mai mult decât binevenită și e nevoie de un efort de creativitate. Uniunea piețelor de capital este un instrument nu doar de inițiative legislative, ci și non-legislative și o serie de inițiative care pot fi uh, făcute la nivelul uh, industriei sau a statelor membre și deci toată lumea ar trebui să contribuie la acest proiect care este un proiect prietenos și care uh, are nevoie de susținerea tuturor. În paralel, am uh, făcut uh, această consultare privind consecințele neintenționate posibile ale ca acestui cadru, am primit uh, sute de răspunsuri la chestionarul nostru și rezultatele acestei activități au permis Comisiei să obțină o înțelegere, să aibă o înțelegere mai bună în legătură cu modul în care reformele recente au avut uh, efecte uh, neintenționate, în special privind funcționarea corectă a serviciilor financiare, sau dacă și uh, cum acestea stimulează creșterea economică și forma, crearea de locuri de muncă și stabilitatea economică. Principalele concluzii din comunicarea din noiembrie anul trecut, nu să le menționez, nu să menționez inițiativele care vor fi un follow-up la această consultare, dar aș vrea să vă concentrez atenția asupra patru domenii cheie care au fost identificate, domenii de interes și obiective pe care activitatea de follow-up le va urmări. În primul rând, considerăm că va trebui să continuăm să ne asigurăm că regulile noastre nu împiedică fluxul de finanțare către economie, așa cum spuneam, Uh, obiective prudențiale pot fi realizate în, în moduri diferite. Trebuie să uh, selectăm acele uh, modele care sunt cele mai prietenoase cu creșterea. De exemplu, trebuie să îmbunătățim oportunitățile de finanțare pentru IMM-uri și am propus să extindem factorul de susținere a IMM-urilor, inclusiv cele mai mari de un milion și jumătate de euro. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că atât băncile cât și asigurătorii au stimulente corecte pentru a investi în proiecte pe termen lung, cum ar fi cele de infrastructură și schimbările pe care le-am făcut deja cadrului uh, uh, Insolvency 2, permițând uh, asigurătorilor să investească în proiecte de infrastructură pe termen lung, acestea deja sunt uh, Uh, îmbunătățite și trebuie să fie folosite de afaceri. Al doilea domeniu, proporționalitatea. Proporționalitatea este un factor cheie, trebuie să ținem seama de riscurile la care se expun afacerile. Nu putem avea aceeași abordare pentru toată lumea. Întotdeauna am spus acest lucru, dar în special uh, dovezile care au fost prezentate în timpul consultărilor trebuie, arată că trebuie să fim uh, foarte grijulii în legătură cu acest principiu important și probabil vom uh, revizita legislația existentă pentru a ne asigura că se garantează proporționalitatea. În al treilea rând, eliminarea birocrației și a poverii administrative inutile, de exemplu, în domeniul raportării, uh, înțelegem în mod perfect că aceste obligații de raportare unor sunt foarte uh, Uh, dificile și uh, trebuie să ne asigurăm pe de o parte că uh, autoritățile reglementare au informațiile de care au nevoie pentru a-și face bine treaba, pe de altă parte trebuie să verificăm dacă nu există dublaje în legislație care să trebuiască eliminate pentru a face viața companiilor mai ușoară, fără să compromitem stabilitatea financiară. Și în fine, și aici închei, trebuie uh, să avem un cadru de reglementare cât mai coerent, să ne asigurăm că nu există incoerențe și uh, trecem prin această revizuire pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă. Mă voi opri aici și vă voi răspunde la o întrebări în timpul dezbatere, evident. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult, Hugo. Și acum Andrelia, președinte al uh, uh, Autorității Bancare Europene. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Este o mare plăcere să mă aflu aici. Permiteți-mi să încep cu o observație. Acum două săptămâni am fost la Hong Kong la o mare conferință financiară și am fost surprinsă uh, despre cât de negativ erau afirmațiile în ceea ce privește Uniunea Europeană și piața financiară. Eu cred că decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană a consolidat această percepție în ceea ce privește consolidarea piețelor financiare de aici. În schimb, dacă ne uităm la fapte, ce s-a întâmplat în ultimii șase ani, vedem că lucrurile merg în direcția opusă. Am făcut uh, mare, o acțiune politică pe trei paliere, cu introducerea registrului unic, reguli comune omogene pentru toate instituțiile financiare de pe piața internă, care implementează G20 și care creează astfel un cadru de reglementări mult mai sigur, reparație instituțională cu crearea celor trei uh, agenții europene, EBA, ESMA și EIOPA, uh, și um, Uniunea Bancară și mecanismul unic de uh, rezoluție și mecanismul unic de supraveghere. De asemenea, întărirea capacităților financiare a instituțiilor financiare din uh, zona euro, dar și în Uniune în ansamblu. Rezultatul este că integrarea pe piețele financiare uh, crește acum, în timp ce la nivel global este în stagnare acum după criză. Cred că este o primă observație care se impune. Reparația pe care am întreprins-o uh, este mm, o chestiune care ține de evidență pentru a reinstala încrederea. O, fiind și vicepreședinte a Comisiei um, comune. Aici se arunesc uh, toate aceste trei agenții și aici se abordează și chestiuni de interes uh, transsectorial. Ne-am concentrat pe valori de risc comune, pe, tot, pe toate palierele. De asemenea, am analizat și chestiunea protecției consumatorilor, dar și acțiuni um, de interes comun, precum securitizare sau infrastructuri de piață. Deci activitatea comună funcționează bine, aș spune. Mi-aș folosi timpul rămas pentru a mă concentra pe trei uh, componente. Partea cu băncile și Uniunea bancară și încă ceva care nu s-a menționat până acum, noile tehnologii, inovațiile financiare, care vor afecta și reglementările, dar și structurile de pe piețele financiare. Aș începe cu băncile. Din punct de vedere instituțional, Uniunea Bancară este într-o oarecare măsură și mă refer și la introducerea dumneavoastră, domnule președinte, um, Uniunea Bancară face ca necesitatea unei uh, Uh, omogenizări reglementative să fie cu atât mai puternică. Cu aceste agenții um, e mai greu să aplici uh, diferite reglementări în funcție de unde se plasează respectiva bancă. Deci există asemenea solicitări și în ceea ce privește autorizările și mecanismul de rezoluție, și partea de mm, cerințe de subordonare și așa mai departe. Pe de altă parte, aveți dreptate. Există un sistem, un ecosistem foarte diferit pe piețele noastre financiare și trebuie să evităm ca acest lucru să ne ducă către o soluție unică. De aceea, așa cum spunea și Hugo, trebuie să punem accentul pe proporționalitate. În opinia mea, trebuie să mergem către un cadru european mult mai omogen, care însă să fie în măsură să se plieze cu cerințele în funcție de sistemele și complexitățile pe care le au respectivele bănci. Acesta aceasta este provocarea și EVA își propune uh, publicarea unui document de discuție în această privință cât de curând. Un al doilea aspect uh, care ține tot de bănci este, așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, faptul că am făcut deja foarte multe în finalizarea reformelor financiare. În acest an vom încerca să publicăm ceea ce considerăm noi este mm, finalizarea prim legislației primare, a legislației secundare, orientările EBA, întrebările și răspunsurile care oferă un cadru comun de implementare a pachetelor uh, convenite deja în 2009. Acum, în ceea ce privește repararea sectorului bancar, avem uh, trei piloni. Consolidarea capitalului, recunoașterea activelor problemă și curățarea bilanțurilor. Până acum um, ne-am ocupat de consolidarea capitalului, am făcut treabă bună în ceea ce privește identificarea problemelor, însă în ceea ce privește ajustările mai avem treabă. S-au făcut îmbunătățiri, îmbunătățiri de 2 ani crește rata creditelor neperformante, dar rata de îmbunătățire este foarte lentă și dacă continuăm în acest ritm, nu vom ajunge la nivelurile precriză decât uh, în circa 8-9 ani, ceea ce este prea mult. Și această chestiune am vrut să o ridic în discuție și în ceea ce privește acest echilibru între reglementări și creștere, pentru că s-a acordat multă atenție întrebării dacă cerințele de capital nu înăbușe cumva creșterea, dar uh, lucrurile stau invers. Dacă avem bănci care au bilanțurile pline de credite neperformante, nu pot să-și mai îndeplinească rolul cheie de a uh, credita economia reală. Cred că trebuie să facem ceva aici. Am publicat deja un raport unde se identifică trei linii de acțiune. Consolidarea presiunii de supraveghere. Aici uh, subliniem și activitatea depusă de EBO. Apoi îmbunătățirea cadrurilor naționale, în special pe creditele neperformante, mai ales că este vorba de perioade uh, lungi în ceea ce privește executarea activelor. Și apoi trebuie să dezvoltăm o piață secundară mai eficientă, unde băncile să poată dispune de aceste uh, credite neperformante. Nu le putem împinge să facă acest lucru dacă nu au o piață. Știm că există și investitori specializați care au cunoștințele și resursele să investească pe aceste piețe, dar uh, nu au vrut până acum pentru că nu există o structură care să le facă să funcționeze așa cum trebuie. În opinia mea personală, așa cum am uh, spus și ieri la Luxemburg, dacă analizăm toate crizele din Japonia, criza nordică în anii 90, criza din Statele Unite și cea din Uniunea Europeană, în Irlanda și Spania, atunci când există foarte multe credite neperformante care trebuie îndepărtate de, din bilanțurile băncilor, companiile de gestiune a activelor sunt singurele care vin să ușureze acest proces. Deci, cred că trebuie să ne gândim la o abordare comună europeană în ceea ce privește aceste companii de gestiune a activelor. Acum permiteți-mi să vorbesc despre Uniunea Piețelor de Capital. Colegul meu a spus multe în această privință, deci am puține de adăugat. Pentru noi, criza a arătat în mod clar că dacă economia europeană depinde foarte mult de creditarea din partea băncilor și dacă acest canal de creditare se înăbușe, atunci economia uh, stagnează. Este esențială așadar creditarea din bănci, partea băncilor și pentru o mai bună partajare a riscurilor în Uniunea Monetară. Comisia are dreptate, acest lucru este chiar mai important pentru Uniunea Monetară decât pentru piața unică în ansamblu. Am activat aici pentru a susține Comisia, dar și dezbaterea din Parlament în ceea ce privește securitizare. ESMA a lucrat mult pe prospect, pe reglementările fondurilor monetare, apoi uh, particularizarea produselor, care este importantă pentru a lega deponenții pe termen lung și investițiile pe termen lung în Europa și contribuie și la integrarea piețelor financiare în acest sens, în ceea ce privește noile tehnologii au apărut provocări tehnologice și noi jucători intră pe piață. Atât uh, startup-uri specializate, dar și giganți, giganți uh, tehnologic care nu operează în mod tradițional în furnizarea de servicii financiare. Este până la urmă în mare parte o veste bună pentru că ar trebui să fie în beneficiul consumatorilor de servicii financiare, atât în ceea ce privește costurile, cât și accesul la astfel de servicii. Sigur că și noi, ca reglementatori, trebuie să ne asigurăm că consumatorii sunt protejați și că există siguranța plăților și un cadru adecvat de reglementări. Asta și facem. În fiecare an avem un an al o zi a consumatorului și anul trecut am identificat de pildă automatizarea în serviciile financiare și așa numitele big data care sunt folosite de serviciile financiare, deci datele personale folosite de instituțiile financiare, uh, ca de pildă din uh, mediile sociale. Și am uh, Eh, a avut și o inițiativă în ceea ce privește fintech și vrem să contribuim și în această privință. Încă o dată, decizia Regatului Unit de a părăsi UE va duce la modificări importante, atât în ceea ce privește structura piețelor financiare, cât și pentru autoritățile de reglementare și vom urmări îndeaproape aceste evoluții. Mulțumesc foarte mult. Acum Burkhard Wald. Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi, dragi colegi, de un an încoace, în plenul Parlamentului European, am adoptat raportul cu privire la inventarierea și uh, provocările le, din legislația Uniunii în ceea ce privește serviciile financiare. Domnul uh, Enrieș, domnul Basi uh, ne-au uh, asistat în acest demers și au și lansat așa numitul Call for Evidence. Părerea Parlamentului European este cunoscută atât Comisiei cât și agențiilor. am am pledat pentru un studiu cantitativ amplu care să verifice ultimii ani, în special în ceea ce privește eficiența măsurilor în efi- finanțarea uh, economiei reale, apoi uh, aspectul de proporționalitate, competitivitatea, până la urmă sectorului bancar, dar și coerența în ceea ce privește aplicarea unei abordări uh, bazate pe riscuri. După anii în care am gestionat criza, până la urmă, uh, Comisia Econ a pus accentul pe armonizarea diferitelor acte legislative. Noi ne dorim un pachet legislativ uh, în care să ne atingem obligațiile, să vedem unde nu se întâmplă acest lucru și unde trebuie să revenim cu îmbunătățiri, să, venem, să vedem unde există dublări și unde poate reglementarea este prea stufoasă. În agenda proprie pentru o mai bună reglementare și Comisia și-a propus să analizeze uh, Uh, efectele ex ante și ex post a legislației și această obligație aș, da, aș dori să mai aduc aminte încă o dată Comisiei despre această obligație. În urmă, uh, follow-up-ul la așa numitul Call of pe care ni l-a prezentat Comisia în noiembrie, așa cum uh, a spus și domnul Gualtieri, n am deplinit tocmai acest uh, obiectiv. Comisia Um, ce a făcut treaba ușoară și n-a preanalizat analizat datele cantitative. Și de asemenea nici nu a arătat care sunt punctele slabe în implementarea actualei legislații. Nici n-a prezentat un concept amplu care să fie baza pentru dezvoltarea în continuare a Uniunii Piețelor de Capital și a Uniunii Bancare. De asemenea, de aceea, noi considerăm că atât uh, studiile exante cât și expost sunt importante pentru că doar așa putem garanta că legislația vizează atât stabilitatea sectorului cât și protecția consumatorului și că are loc un uh, echilibru de interese până la urmă între mari și micii actori. Rezoluția Parlamentului a evidențiat și alte puncte importante. De pildă, am pledat ca să se facă în mod regulat uh, analize a proporționalității, cel puțin o dată pe an. Serviciile Comisiei, în propria comunicare, s-au referit la anumite părți din legislație care, conform uh, propriei interpretări, vizează uh, proporționalitatea. Comisia ECON, evident, va verifica aceste lucruri atunci când va lua o decizie cu privire la legislația sectorală. Totuși vreau să evidențiez că abordarea noastră este una inclusivă. Vrem ca să existe un cadru amplu uh, în care să se manifeste această proporționalitate, în care să fie incluși toți actorii, fie că este vorba de companii mici, de gestionare de active, indiferent ce denumire poartă. Pentru că, până la urmă, ambalajul nu este important și contează conținutul. De aceea vreau să profit de această ocazie pentru a solicita și astăzi comisiei să facă eforturi suplimentare și să propun o cale pentru a genera mai multă proporționalitate în acest sector. Un al treilea element care este important pentru mine. În rezoluția noastră am uh, pledat pentru un uh, regim coerent privind statele terțe. Actuala legislație um, este greu de pătruns și este și foarte greu de explicat și partenerilor noștri internaționali. Condițiile pe care le impunem statelor terțe pentru accesul la piața noastră internă variază în funcție de sector financiar, de momentul adoptării legislației și eventual uh, și de situația politică concretă. Trebuie să existe principii foarte clare care să fie verificabile atât ex ante cât și ex post ar fi um, de dorit pentru viitoare negocieri. Asta mai ales că avem acum de a face cu probabila ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeană, acesta fiind o temă care în următorii 2-3 ani va determina până la urmă în mare măsură și activitatea noastră. Și asta și în contextul în care, iată, nici uh, vântul care suflă din America nu este foarte prielnic în ultima vreme. Din păcate, Comisia nu a venit cu un răspuns la rezoluția noastră și este regretabil. În al patrulea rând, tot în rezoluția noastră am plebat pentru un mai bun proces de legiferare. Aici nu doar comisia trebuie să acționeze, care comisie are uh, dreptul de inițiativă și care evident uh, are o răspundere anume în ceea ce privește legislația propusă de la Bruxelles, dar trebuie ca și colegiuitorii să-și uh, îndeplinesc această misiune. În trecut uh, am avut în această comisie niște dialoguri foarte aprinse cu agențiile de supraveghere europene. Ne-am putut uh, impune și prerogativele în ceea ce privește deciderea de legislație secundară, de standarde de orientări. Totuși, avem o problemă cu interpretarea liberă a mandatului pe care o întâlnim deseori la uh, autoritățile europene de supraveghere. Avem uh, o problemă atunci când astfel de propuneri din partea agențiilor sunt aduse doar la cunoștința Comisiei, dar nu și a noastră și de asemenea este o problemă când aceste demersuri nu pot fi finalizate la timp și trebuie totuși să recunosc că nu întotdeauna lucrurile țin de Comisie și de uh, autoritățile de supraveghere când se întâmplă așa ceva. Însă aceste critici, domnule Eneria, dar și colegii dumneavoastră de la ESMA și EIOPA um, sunt um, un lucru cu care v-ați mai întâlnit în trecut, pentru că știți foarte bine că au existat cazuri de a trebuit până la urmă să avem divergențe și să le rezolvăm. În final, salut uh, în mod expres faptul că avem ocazia să avem un schimb de opinii cu Comisia Europeană, cu șeful Autorității de Supraveghere Bancare și cu colegii din Parlamentele Naționale. Dumneavoastră, dragi colegi, vedeți că avem um, divergențe um, cu Comisia Europeană pe care le rezolvăm în dialog Legislația pentru piața financiară este un domeniu cu competențe diferite um, uh, diferitele instituții și uh, obiectivele nu pot fi atinse decât dacă toți cei participanți uh, par- își aduc contribuția. Mulțumesc foarte mult, domnule Borcar Balz. Acum trecem la vorbitorii din uh, Parlamentele Naționale și din Parlamentul European. Pentru început, Fabien Keller din Franța, PP. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul, dacă îmi permiteți, aș dori să mă concentrez pe problema consecințelor Brexit. Domnul uh, director uh, Pasi, domnul președinte Ria, au uh, prezentat mizele. Domnul președinte Ria, dumneavoastră ați reamintit percepția dezintegrării, fragmentării uh, piețelor, uh, piețe de capital. Industria financiară britanică a anunțat recent că nu mai încearcă să obține drepturi de tip pașaport pentru totalitatea uh, spectrului de servicii financiare. Lobby-ul lor a anunțat uh, că se concentrează pe acorduri țintite pentru fiecare sector sau pentru fiecare produs uh, fără pașaport, bineînțeles, dar și fără statut de stat terț. Practic, o organizație specifică. Care sunt, după părerea dumneavoastră, principalele puncte de interes ale pieței financiare europene în 27 sau 28, uh, adică Europa uh, fără sau cu Marea Britanie, pentru ca Europa să-și păstrează credibilitatea și soliditatea financiară? Care sunt uh, principalele subiecte din negocierea cu britanicii pentru a asigura uh, Uh, securitatea acestei piețe, pentru că, până la urmă, în multe dintre aceste subiecte se aplică dreptul britanic. Vă mulțumesc! Mulțumim! Paolo Guerrieri, SND Italia. Mulțumesc foarte mult! Cred că toți uh, experții cred uh, că procesul de Uh, construirea a uh, piețelor de capital este crucial, pentru că uh, încă mai poate produce bunuri de interes public colective la nivel european. E departe să se fi încheiat procesul de uniune bancară, iar proiectul pentru piețele de capital este încă la bun început. E clar că există însă uh, Uh, diverse riscuri uh, implicate, care țin chiar de supraviețuirea euro. Prin urmare, e nevoie de măsuri urgente. Câteva dintre măsurile posibile sunt deja pe masa discuțiilor. Haideți să vorbim mai întâi despre Uniunea Bancară, pentru că um, S-a spus, s-a repetat de mai multe ori că acest proiect este un proiect uh, făcut pe jumătate. Nu există un backstop fiscal pentru rezolvarea crizelor și nu există garanții uh, finale pentru uh, depozite. Acest uh, proces a fost înghețat acum câteva luni și acest fapt este îngrijorător. Mă gândesc că toate statele membre sunt expuse unor crize majore pe viitor, uh, iar statele, în cazul în care o astfel de criză ar putea apărea, vor trebui să-i facă față singure, așa cum s-a întâmplat în 2009 și 2010. Și asta a avut multe efecte negative. Cred așadar că este foarte important să subliniem uh, că uh, schema europeană de garantare a depozitelor ar trebui uh, completată. Există o propunere legislativă a Comisiei în acest sens, există diverse scheme de garantare a depozitelor, dar um, cred că este cu atât mai important să ne asigurăm că se pune în aplicare mecanismul unic de rezoluție de asemenea că se capitalizează practic uh, fondul unic de rezoluție. Aceste aspecte sunt uh, cruciale pentru că asigură uh, un belin adecvat pentru creditori și de asemenea se poate stabiliza sectorul financiar Uh, care uh, nu s-a îmbunătățit semnificativ. Dacă ne uităm puțin la istoricul crizelor bancare, este clar că capacitatea financiară de astăzi a Fondului Unic de Rezoluție este insuficientă și s-ar putea dovedi insuficientă pentru crize financiare viitoare. Așadar, mi-aș dori să vă întreb dacă există vreo posibilitate de consolidare uh, a uh, acestui mecanism și uh, dacă această posibilitate ar fi crearea unui cont fiscal pentru moneda euro care să creeze o anumită responsabilitate ce ar putea să susțină fondul unic de rezoluție. Pe hârtie, asta ar face Uniunea Bancară mai stabilă și mai rezistentă la șocuri financiare. Firește, dacă suntem de acord cu această evoluție a mecanismului european de stabilitate, uh, această evoluție ar trebui să meargă mână-mână cu sporirea răspunderii democratice, astfel încât uh, să includem toate aceste elemente în legislația europeană. Prin urmare, aș dori să întreb experții ce părere au despre posibilitatea um, de a uh, oferi uh, un fel de soluție la această problemă, reprezentată de faptul că zona euro astăzi știm se află uh, Uh, în anumite dificultăți uh, uh, financiare. Sperăm însă că nu se va petrece nimic negativ, însă o criză o poate oricând să apară. Mulțumesc! Domnul West London din Suedia SND. Mulțumesc, domnule președinte. cred că este foarte important uh, că acum uh, capitalul poate să se miște liber, la fel ca și oamenii și bunurile. Uh, cred că însă totul trebuie să se petreacă într-un cadru adecvat. Dacă ne gândim puțin la cadrul existent pentru piața financiară și de capital, există anumite probleme. Aș dori să identific mai ales o chestiune și anume că nu am uh, petrecut suficient uh, timp uh, făcând ceea ce ar trebui să facem și în alte domenii, adică să încercăm uh, să evităm uh, regulamentele mult prea complicate. Uh, aceasta este o chestiune problematică în Suedia, adică um, Uniunea Pețelor uh, de Capital uh, presupune că jucătorii de pe piață sunt uh, mari, deși sunt și anumite instituții mici implicate. Sunt companii care au departamente ce pot să facă față um, noilor regulamente, însă întreprinderile mici sau băncile mici au probleme în a face asta. Prin urmare, trebuie să existe proporționalitate. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm uh, că atunci când uh, trec aceste propuneri ale Comisiei prin Parlament, ele nu sunt uh, complicate încă și mai mult. Deci, problema este una serioasă. Anterior am activat în cadrul unui Consiliu pentru Concurență și pot să spun că în Suedia am încercat din greu să introducem reglementări mai bune. Prin urmare, facem în sedia niște eforturi pentru a îmbunătăți uh, cadrul de reglementare, să simplificăm, uh, însă apoi uh, ne parvin niște propuneri din exterior care sunt complicate într-o măsură nejustificată. Prin urmare, cum putem să avem un sistem stabil cu reguli bune pentru piața de capital, câtă vreme se reduc uh, complicațiile, mai ales pentru aceste instituții financiare mici. Mulțumesc! Mulțumim! Miguel Viegas, Parlamentul uh, European uh, GUE. Mulțumesc! Aș dori să adresez o întrebare nu neapărat unuia dintre experți, ci uh, întregului grup de experți. Este uh, vorba despre perspectiva cu care ne confruntăm pe ansamblu. Avem un context în care am creat o uniune bancară și toată ideea ar fi presupus uh, că trebuie să gestionăm instituțiile considerate prea mari pentru a uh, eșua. Însă, de fapt, asistăm la o concentrare încă și mai accentuată în uh, sistemul bancar. Asistăm la o înrăutățire a cauzelor, practic, care au stat la baza fondării Uniunii Bancare. Acesta era primul aspect pe care doream să subliniez. Cel de-al doilea este că putem uh, vedea că se fac niște pași înapoi. După criza financiară a existat o tendință pentru a uh, spori reglementările din sectorul financiar. Ideea ar fi trebuit să fie uh, Uh, una bună, că regulamentele ar fi îmbunătățit situația, dar acum se pare că facem pași uh, înapoi. Haideți să ne gândim puțin la legislația prudențială din sectorul bancar. Încercăm să ne asigurăm uh, că băncile rămân competitive în comparație cu băncile din Statele Unite. Aceasta trebuie să fie prioritatea noastră, dar vedem apoi că asistăm la o mulțire a produselor care se bazează pe securitizare. Iar acum vedem practic că acestea se înmulțesc în ciuda faptului că ele au stat la baza crizei. Deci sunt nori la orizont, nori care amenință viitorul uh, Uniunii Europene. Prin urmare, eu sunt uh, preocupat că ceea ce facem acum creează condiții pentru viitoarea criză financiară, care va fi încă și mai mare decât uh, ceea ce am văzut în 2007 și 2008. Mulțumesc. Christos Staikuras, Grecia PPE. Uh, avem uh, un proiect uh, foarte ambițios, Uniunea Bancară și Uniunea Financiară. Am avut până acum finalizați doi piloni ai Uniunii Bancare. Ne lipsește cel de-al treilea, adică trebuie să avem o schemă de garantare a depozitelor în Europeană funcțională. Trebuie însă să uh, completăm deci arhitectura uh, Uniunii Bancare. Acest al treilea pilon ar trebui să se bazeze mai ales pe propunerile din 2015 ale Comisiei Europene și nu pe propuneri care uh, ar putea să fie mult prea birocratice și insuficient de decente care nu vor face față efectelor de spillover. În același timp și în paralel, trebuie să avem uh, noi propuneri uh, legislative care să urmeze uh, cele mai bune practici internaționale și care să consolideze pilonii sistemului de la Basel pentru a reduce riscurile. e crucial așadar să existe un principiu al proporționalității care să funcționeze. Uh, De asemenea, trebuie să avem un nivel realist în ceea ce privește uh, nevoile pe care le avem legate de uh, capital. Apoi trebuie să avem uh, propriul nostru sistem care să funcționeze pentru a avea o uniune a capitalului, pentru a putea finanța afacerile, mai ales IMM-urile și mai ales într-o perioadă în care asistăm la o reducere a creditelor alocate de bănci, mai ales în statele care se axează mult pe uh, astfel de credite. Avem nevoie deci de o modernizare a cadrului de protecție pentru investitori și de asemenea sisteme de protecție a uh, celor care au uh, depozite. Mulțumesc! Joao Galamba, Portugalia, SND. Bom dia. Ehm, <clears throat> Queria fazer duas perguntas ao Sr. Andrea. Am eh, două întrebări pe care aș dori să le adresez eh, reprezentantului EBA. Eh, aș dori să continui cele spuse de colegul meu italian Uh, în legătură cu faptul că am ajuns doar la jumătatea drumului și că n-am reușit uh, să creăm uh, un sistem bancar finalizat și o schemă de garantare a depozitelor. Deocamdată vorbim despre a merge mai departe, dar pentru asta avem nevoie de cerințe de capital noi, mai ales în ceea ce privește uh, Uh, recapitalizarea băncilor. Ceea ce spunem noi e că avem uh, o anumită clasă de uh, active care ar suferi modificări. Ori asta ar însemna că valorile mobiliare ar fi vândute. Dacă avem cerințe de capital suplimentare, ca rezultat al analizei riscului presupus de datoria publică, oare vom asista la o creare uh, a unor active uh, europene uh, lipsite de risc? toate băncile din cadrul zonei euro au nevoie de anumite active pentru a putea funcționa. Dacă nu vorbim despre datoria suverană ca active, ce va înlocui această datorie suverană? Domnule um, Henry, ați vorbit uh, ieri uh, despre uh, bănci și PL-uri. Dacă am avea un fond care cumpără astfel de NPL-uri, cine ar putea compensa pierderea de capital dacă aceste active își pierd din valoare? pentru că uneori pierderea de capital ar putea fi semnificativă. Care ar putea fi impactul unor măsuri de a, asemenea natură? Care va fi impactul asupra capitalului? Uh, băncile vor trebui să suporte această pierdere? Pentru că asta nu face altceva decât să contribuie la instabilitatea sistemului bancar din Europa. Iar în cele din urmă, uh, în uh, propunerea făcută ieri, uh, înțeleg că este o propunere personală care nu are greutate instituțională, însă vorbeați uh, despre consolidarea MPL-urilor băncilor, însă spuneați că vor fi păstrate doar temporar dacă bine v-am înțeles. Așa amânați practic problema pentru viitor, în loc să găsiți o soluție. Mulțumim. Deja am uh, avut uh, multe contribuții bune și întrebări. Prin urmare, sugerez uh, experților noștri să ia cuvântul, încercând în același timp să fie succinți, pentru că mai avem încă o rundă de întrebări, după care trebuie să încheiem discuția la ora 13. Mulțumesc. Marea majoritate a întrebărilor sunt mai degrabă pentru Andreea, din câte am înțeles. Deci pot să fiu foarte succint proporționalitatea, Uh, cum s-a menționat deja de câteva ori, uh, este foarte importantă și pot să vă spun că analizăm uh, lucrul la 360 de grade. Ne gândim la proporționalitate pentru bănci, la proporționalitate a regulilor pentru asiguratori, ale regulilor pentru uh, uh, gestionarii de uh, active. Deci uh, încercăm să abordăm toate aceste lucruri deodată. Încercăm să facem uh, tot posibilul ca și Comisia, dar știți uh, că dinamica legislativă aici în Europeană este destul de complicată uh, prin faptul că există acest sistem. Nu trebuie să insist. Însă înțelegem că uneori lucrurile durează puțin mai mult decât ne-am dorit. În ceea ce privește comentariile legate de Brexit, nu pot să spun mai mult decât că uh, Nu știu care va fi uh, modul în care se vor uh, desfășura negocierile, e ceva imposibil de prevăzut, însă uh, din perspectiva noastră, din perspectiva Uniunii Piețelor de Capital, pot să vă spun că noi credem că dacă și când Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, atunci va deveni încă și mai important pentru celelalte 27 de state membre să dezvolte Uniunea Piețelor de Capital în uh, uh, statele lor pentru uh, a ne asigura că există o piață integrată pentru celelalte 27 de state. Deci concluzia la care am ajuns din perspectivă tehnică a fost, după cum am spus, că Uniunea Piețelor de Capital va deveni încă și mai importantă, având în vedere perspectiva Brexit. Atât pot să spun în legătură cu acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim, Andreea. Mulțumesc. Sunt uh, multe întrebări uh, interesante care ar necesita foarte mult timp. Voi încerca să trec cât se poate de repede peste ele. În ceea ce privește uh, compania de gestionare a activelor care a fost amintită în ultimul comentariu, ei bine, ideea aici este că, firește, dacă băncile au active în registrele lor la un preț care nu reflectă valoarea economică reală, atunci băncile trebuie să-și asume riscul din perspectiva capitalului și uh, supraveghetorii trebuie să le forțeze să facă asta, pentru că dacă nu, uh, ele se află la jumătatea ajustării. Acest lucru nu este bine nici pentru bancă, nici pentru clienții lor mai ales. Dacă până la urmă, să spunem, uh, propunerea ar fi uh, să nu avansăm pe acest drum, ci să recunoaștem că avem o piață secundară ineficientă astăzi și că retrăgând aceste active mâine putem trece la uh, o piață secundară mai eficientă cu prețuri mai bune decât uh, astăzi. Ideea ar fi practic să creăm o nișă între cele două pentru a permite băncilor să vândă astăzi la un preț care reflectă economia reală după care, după o scurtă perioadă de timp, ideal nu mai mult de trei ani, băncile ar putea eh, fie să fie compensate dacă prețurile sunt mai ridicate de, decât cele de transfer, fie eh, să primească această lovitură. După cum am spus, acestea sunt eh, practici standard din partea Digi Competition cu privire la ajutorul de stat va trebui să vorbim despre ajutor de stat dacă banca nu va reuși să absorbă singură acest șoc. Procesul deci trebuie să fie ajutat, iar uh, cadrul actual uh, în ceea ce privește VRD și ajutorul de stat ar trebui aplicat. Uh, deci aceasta este arhitectura pe care o avem în minte. Acest cadru actual trebuie să fie funcțional, câtă vreme putem să creăm un pod spre generarea de piețe secundare mai eficiente, câtă vreme aceste active pot fi vândute la prețe care, prețuri care reflectă valoarea lor economică reală. În ceea ce privește finalizarea Uniunii Bancare, dați-mi voie să uh, mai spun ceva. Eu înțeleg uh, presiunea uh, care este pusă pentru finalizarea ultimelor aspecte care încă mai sunt discutate, însă nu cred că ar trebui să subestimăm ceea ce s-a făcut până acum. S-au obținut uh, foarte multe lucruri deja în ceea ce privește recunoașterea problemelor legate de calitatea activelor, integrarea proceselor de supraveghere sau uh, forțarea sistemelor uh, să meargă mai departe prin supraveghere integrată. în ceea ce privește schema de garantare a depozitelor, pe termen lung, iar putea să reprezinte um, o componentă importantă a întregului sistem am văzut că uh, lipsa de stabilitate în ce privește depozitelor nu uh, face uh, bine. Dar în ceea ce privește celelalte elemente care vor fi integrate în sistem, uh, e bine, ele ar trebui uh, toate să uh, ne facă să înțelegem că nu vom avea o situație prea des întâlnită în care uh, băncile să aibă nevoie de injectări de fonduri publice sau uh, de uh, folosirea, de fapt, a schemei de garantare a depozitelor, pentru că băncile sunt mai bine capitalizate astăzi și pentru că avem sisteme de bail-in pentru investitorii privați înainte să ajungem într-o astfel de situație. Deci suntem într-o situație mult mai sigură decât eram acum câțiva ani. Și poate ultimul comentariu pe care vreau să-l fac și cer scuze că n-am reușit să răspund la toate întrebările. În ce privește problema reglementărilor complicate, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că în anii 90 am început cu Basel 1, care avea 40 de pagini. Și ce s-a întâmplat a fost că aceste reglementări au fost uh, ocolite de bănci, dezvoltând ă, structuri foarte complexe, tranzacții off-balance, operațiuni back-to-back -back și tot felul de alte lucruri. Practic, ca să țină, a fost nevoie să se țină pasul cu practicile pieței și de aceea regulamentele au devenit mai complicate. Instrumentele de capital, de exemplu. Sigur că ar fi ușor să permitem numai capitalul comun, dar știm că există o serie de instrumente de capital mult mai complicate și sofisticate și avem nevoie să abordăm aceste instrumente și asta complică reglementele. Deci compli, compli, complicarea reglementelor urmează piața, nu generează complicații pe piață, dar și acesta e un comentariu corect pe care l-am uh, auzit de la mulți intervenienți. Asta, uh, sigur, cere mai multă proporționalitate și capacitate de a evita faptul că aceste complicații să genereze o povară de conformitate prea mare asupra micilor bănci. Deci poate pe piață ar trebui să avem un pic de atitudine gen fintech, uh, să avem o, o, un set de reguli digitale care să le permită băncilor să-și uh, selecționeze modelul de afaceri, riscurile, uh, structura bilanțurilor și să-și identifice regulile care li se aplică. De exemplu, toată lumea acum se plânge în legătură cu raportarea dar o bancă mică trebuie să respecte 10% din cerințele de raportare uh, care uh, sunt impuse unei bănci mari. Deci există deja proporționalitate în sistem, trebuie uh, să ușurăm uh, înțelegerea băncilor în legătură cu aceasta. Și în fine, uh, dacă, privind întrebarea dacă pendulul acum se duce spre tendința spre dereglementare, am uh, auzit această dezbatere și în alte jurisdicții. Uh, nu cred că e cazul. Uh, propunerea privind securitizarea, aici noi am făcut foarte multe eforturi ca să restabilim o piață bine care să funcționeze bine a securitizărilor pe o bază mult mai solidă, deci ținând seama de complexitățile naționale, fără transformări la maturitate, vizibilitatea calității activelor, aceste tipuri de activitate pe care o facem și asta nu cred că duce situația la, înapoi la cea dinainte de criză. Mulțumesc, domnul Balț. Din punctul meu de vedere, câteva elemente doar. Am să plec de la ceea ce spunea Andreea Enria. Nici uh, nu văd nori negri deasupra Europei în ceea ce privește dereglementarea. Poate, din potrivă, poate ține de anotimpul în care ne aflăm, uh, că vedem unii nori negri, dar cred că, din punctul meu de vedere, nu există nici măcar uh, cele mai mici uh, semnale pentru a merge spre o dereglementare. Știu că unii specialiști recomandă acest lucru. Dar eu cred că dacă șase sau șapte ani lucrezi cu intensitate și uh, la un cadru de reglementare pentru piața financiară, trebuie acum să vedem cum diferitele elemente se potrivesc unele cu uh, celelalte, de aceea și această evaluare a legislației cu privire la piața financiară. În ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, aș dori să subliniez ceea ce spunea Ocobasi. Din punctul meu de vedere, un astfel de proiect este mai important decât niciodată, chiar și uh, sau mai ales în contextul în care Regatul Unit va ieși acum din Uniunea Europeană, de aceea cred că este bine că Valis Dombrovskis, comisarul de resort, a subliniat încă o dată că și dânsul în uh, capacitatea sa de comisar pentru piața financiară va duce mai departe acest proiect ca și predecesorul său, domnul Hill. Și eu cred că există această necesitate și aș mai adăuga un lucru pentru că este important pentru mine. Uniunea piețelor de capital până la urmă trebuie să fie customizată până la urmă pe nevoile europene. Și cred că nu avem voie să facem greșeala să promovăm un astfel de proiect uh, bun, dar să uităm până la urmă de punctele forte pe care le avem deja în Europa și să le punem sub semnul întrebării. O piață internă, inclusiv cu o piață comună de capital, nu trebuie să facă ca reglementările să fie acum diluate, pentru că până la urmă noi depindem de finanțarea din partea băncilor în proporție de 70% și de aceea în acest proces al promovării Uniunii Vieții de Capital trebuie să vedem uh, cum se potrivesc diferitele propuneri. În ceea ce privește cerințele de capital, uh, vis-a-vis -vis de întrebarea colegului din Portugalia, dacă acestea sunt într-adevăr necesare, mi se pare o întrebare interesantă și eu consider că acum în cadrul următoarei runde de la bază, el bază 4, va trebui să discutăm încă o dată aceste aspecte. Cred că în momentul de față există foarte multe incertitudini vis-a-vis -vis de demersurile marelui partener de pe cealaltă parte a Atlanticului, <clears throat> Statele Unite și de aceea nu sunt în măsură să spun astăzi dacă trebuie să impunem noi uh, cerințe în ceea ce privește capitalul. Și un ultim punct, Brexit, cred că întrebarea colegei din Franța este foarte justificată. Ce interese au piețele? Cred că trebuie să analizăm cu mare atenție piețele care rămân în Uniunea Europeană după un Brexit. Și va trebui să vedem cum anume eh, ne impunem cu aceste interese negocierile cu eh, Regatul Unit. Eh, Londra va, va rămâne mm, unul din cele mai importante centre financiare din Europa și după Brexit, dar asta nu înseamnă că Europa trebuie să renunțe să-și impună interese justificate și aici aș menționa doar clearing pentru moneda euro, pentru că eu nu-mi imaginez că această activitate ar putea rămâne după Brexit la Londra. Mulțumesc. Thank you. We have... Mulțumesc. Mai avem încă cinci vorbitori. Vă rog să nu depășiți două minute maxim. Mai întâi, Ralf Brinkhaus, PP Germania. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc din perspectiva germană trei teme. În primul rând, reglementări. Avem în uh, peisajul uh, nostru bancar multe bănci uh, medii și pentru noi este important să se accepte și principiul proporționalității astfel încât băncile mici și medii să fie tratate proporțional și în realitate, nu doar pe hârtie, deci altfel decât marile bănci pentru că altfel uh, punem cerințe pentru cele mari și le uh, ruinăm pe cele mici. În ceea ce privește garantarea depozitelor. Înțelegem în Germania că asta va fi cel de-al treilea pilon. Uh, avem doar probleme cu calendarul și aici există rezistență, pentru că ne considerăm că primul și al doilea pilon al Uniunii Bancare încă nu uh, au nu sunt atât de fiabile pentru că în continuare există bănci care dețin foarte multe titluri de stat uh, și nu există cerințe de capital pentru acestea și nu există nici o limitare a activelor în ceea ce privește titlurile de stat. Eu cred că uh, se impune ca acest al treilea pilon să nu fie folosit ca uh, o manieră de finanțare a statelor. În uh, în Germania există credite neperformante dar și în alte state și dacă această schemă de garantare a depozitelor devine un fel de uh, finanțare indirectă, nu considerăm că este bine. De aceea trebuie ca un uh, mare angajament în ceea ce privește titlurile de stat să poată fi limitat. În ceea ce privește creditele neperformante, mă tem că aici am putea ajunge la un fel de uh, hazard moral, astfel încât uh, să nu mai poți evalua propriile riscuri așa cum trebuie, pentru că altfel uh, poți să recurgi la plasarea acestora. Și sigur că uh, în final, uh, unii vor spune că acesta este un aranjament permanent și uh, să nu ajungem în situația în care am vrut ceva bun, dar am creat altceva. Thank you. Mulțumesc. Enrico Briante Dias, Portugalia, Partidul Socialist. Bună ziua. Am trei întrebări foarte rapide pentru noastră. Mai întâi. privind piața datorilor suverane. Ce impact are asupra cerințelor de capital pentru bănci, nu doar în zona euro, ci în toată Uniunea Europeană? În acest moment există foarte multă presiune eh, care vine din cerințele de capital și oamenii apar asta pentru că spun că e important pentru soliditatea sectorului bancar în Uniunea Europeană, dar în același timp nu rezolvăm problemele structurale ale Uniunii Bancare. Avem uh, fondul uh, de rezoluție unică a băncilor fără un backstop real și problema asigurării pozitive. Deci dacă legăm toate aceste lucruri, avem o situație în care toți vrem ca uh, uh, contribuabilii să nu sfârșească prin a plăti nota de plată a unei noi bani, crize bancare și vedem că lucrul ăsta eventual nu se va întâmpla. Dacă mai uităm că Uh, unele state membre, cum este Portugalia, uh, rămân întotdeauna să plătească oalele sparte și nota de plată. Și e nevoie de o mai bună supraveghere a autorităților de rezoluție și a Băncii Centrale Europene. Întrebarea mea e una foarte obiectivă. Ce putem face ca să creștem nivelul de supraveghere și cum putem accelera implementarea acestor piloni cheie ai Uniunii Bancare? A doua întrebare. Vreau să subliniez o chestiune în ce privește directiva privind prospectele financiare. Parlamentul portughez <clears throat> și Comisia de Finanțe și Buget și Comisia pentru Afaceri Europene au aprobat această propunere în avizele lor, dar în același timp au subliniat faptul că directiva revizuirea directivei privind prospectele financiare uh, era insuficientă pentru a simplifica piața de capital și piața de datorii și nu va duce la o piață de capital reală pentru companii uh, mici și mijlocii. Am fi putut și ar fi trebuit să facem mai mult. Și asta e întrebarea mea. Nu cumva tocmai am ratat ocazia de a relansa piața de capital ca instrument de finanțare pentru întreprindere mici și mijlocii, ca alternativă la împrumuturile bancare? cred că uh, directiva a fost uh, revizuită într-un mod foarte limitat. Mulțumesc, Gerasimos Balulas, Grecia GUE. Mulțumesc, uh, doamne președinte. Uniunea bancară nu poate fi o chestiune a la carte schema de asigurare a depozitelor uh, bancare europene, pentru că va fi o garanție pentru toate statele membre, va stabiliza sistemul bancar și nu cred că cineva poate să nu fie de acord cu asta. Așadar, trebuie să uh, trecem la pilonul 3 într-un cadru temporal concret, într-un calendar concret. EDS-ul va trebui să uh, intre, în vigoare, să intre în vigoare în următorii șase ani pentru ca uh, depozitarii mici și mijlocii să fie uh, protejați. Băncile uh, care se confruntă cu dificultăți vor trebui să fie puse în siguranță și să aibă suficiente fonduri pentru a putea contracara o posibilă criză sistemică. De asemenea, ar trebui să nu uităm, dragi colegi, că uh, Există niveluri diferite de garantare în diferite sisteme bancare din Europa și că asta duce la transferuri de capital din, uh, sud, din sudul nesigur către nordul așa zis sigur. Și evident asta creează probleme suplimentare de lichiditate. Dacă cetățenii se simt în siguranță, atunci băncile, dacă pot funcționa într-un cadru normal, băncile se vor întoarce la modelul lor obișnuit de business, uh, cum a spus și președintele, uh, și vor împrumuta bani întreprinderilor mici și mijlocii. Și mai am o întrebare. Care este opinia noastră în legătură cu termenul de realizare a EDIS ca și a faptului că există anumite bănci care încearcă să-l blocheze? Mulțumesc. Mulțumesc, David Coburn, European FDD. Mulțumesc, domnule Gualtieri. Îl ascultăm pe domnul Ria, președintele Autorității Bancare Europene, și a spus că există o opinie negativă prin piețele europene în Hong Kong. Nu sunt surprins, mai ales după Brexit. Aș spune că Uniunea Europeană, cu suprareglementarea sa, merge în direcția greșită. V-ați gândit vreodată să nu vă amestecați în, afa- în mediul de afaceri și să-l lăsați să se descurce singur? Supra-reglementarea uh, ucide piața. Lăsați-o pe uh, seama statelor națiune. De aceea piețele s-au mutat în Marea Britanie, care, sunt, care au reglementare ușoară și Brexitul va accelera acest proces. Centralizarea, doamnelor și domnilor, este periculoasă mai multă integrare duce la și mai multe pericole. Dacă există o criză, anumite țări din diferite, cu modele diferite vor supraviețui. Dacă toate sunt uh, legate unul de celălalt și sunt și similare, se vor prăbuși uh, cu toate, cu, se vor prăbuși toate. la, uh, la fel cum s-a întâmplat uh, cu Titanicul. Dacă un compartiment n-ar fi fost găurit de iceberg, Titanicul nu s-ar fi scufundat și piețele din Hong Kong, cum sunt ele? Nu sunt suprareglementate și centralizate ca în Europa și de aceea sunt mai eficiente. Europa este mult mai predispusă la uh, crize, uh, la fel cum uh, niște uh, uh, oameni care urcă pe o munte sunt prins cu o coardă, dacă unul cade ca toți. Uh, acesta e motivul pentru care ar trebui să fiți îngrijorați uh, în legătură cu și mai multă integrare. Marea Britanie vrea să părăsească Uniunea Europeană ca să scape de această integrare și nu vrem să, dar nu vrem să avem uh, uh, lângă noi o criză economică. Dorim ca Uniunea Europeană să se descurce foarte bine, nu vrem să suferiți un dezastru pentru că asta ar fi rău și pentru piețele noastre. Deci vă rog Uh, gândiți-vă mai puțin, uh, uh, gândiți mai puțin în modul în care gândiți acum, în acest moment. Mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor, Miguel Tiago Guie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau doar să fac două comentarii. Mai întâi, Portugalia. Portugalia a fost un laborator pentru un experiment de aplicare a regulilor uh, privind rezoluția băncilor. Și este un exemplu privind concentrarea autorității de supervizare. Niciunul dintre aceste procese nu au dovedit că ar fi în uh, apărarea interesului național. Atunci când o bancă dă faliment, în continuare vedem că există nevoie de intervenție publică și instituțiile europene supranaționale s-au asigurat că băncile care au dat faliment au fost absorbite pur și simplu de instituții multi, financiare uh, internaționale, multinaționale. Uh, nicio altă alternativă nu a fost luată în considerare, deși existau alternative mai bune. Și aici nu e doar o teorie a conspirației din partea unui comunist. Există uh, dovezi clare că intervenția autorităților a dus la o lichidare a unei bănci mai mici, care după aia a fost încorporată într-o bancă mai mare multinacională. Și cred că asta expune Portugalia la crize și mai mari în viitor. Pe de o parte uh, încercăm să combatem modelul too big to fail, dar pe de altă parte promovăm băncile care sunt prea mari ca să dea greș la nivelul Uniunii Europene prin această consolidare. Și, practic, o să sfârșim prin a avea un oligopol și mai mare la nivelul Uniunii Europene. Și apoi avem problema supervizării. Spuneți că sectorul financiar e cel mai reglementat în economie. Dar este și sectorul care creează cele mai mari probleme și cele mai mari, mai mari costuri pentru populație în timpul unei crize. Deci ce vedem este că în ciuda uh, tuturor acestor niveluri de supraveghere, de reglementare, avem uh, de ales între două posibilități. Ori acționarii băncii găsesc o cale de a evita reglementările sau băncile nu mai sunt interesante pentru investitori pentru că nu mai aduc suficiente profituri. Deci cred că problema este cum să uh, punem sistemul financiar în serviciul economiei și al politicii și nu invers cum stau lucrurile astăzi. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Hugo Basi. Mulțumesc. Am din nou plăcerea împreună cu Andreea să răspund la multe la observații formulate de dumneavoastră în ceea ce privește Uniunea Bancară. Mă voi concentra pe trei aspecte. În primul rând, în ceea ce privește cerințele de raportare, un punct foarte important care vizează și proporționalitatea. Aici uh, n aș dori să existe mai multă precizie. În acest an vom efectua o revizuire cuprinzătoare și holistă a cerințelor de raportare pentru a ajunge la această politică de care vorbea domnul Balț sau respectiv care a solicitat-o domnul Balț pentru ca astfel de cerințe să fie reduse acolo unde se impune și vis-a-vis -vis de fintech am lansat deja un proiect în ceea ce privește standardizarea datelor financiare, care vizează elaborarea unui limbaj comun în ceea ce privește datele financiare prin consolidarea și raționalizarea câmpurilor de date și a canalelor de raportare. Deci încercăm să facilităm uh, cerințe de raportare prin uh, standardizare tehnologică din perspectiva uh, reglementatorilor. În ceea ce privește directiva prospectus vis-a-vis -vis de comentariile făcute în acest sens, propunerea comisiei a fost mai ambițioasă în această privință. Noi ne-am uh, dorit uh, un prag mai înalt sub care mm, directiva nu s-ar fi aplicat întru totul, dar uh, și din nou prin dinamica legislativă acest prag a fost diminuat dar din studiile noastre reprezintă deja o mare îmbunătățire față de situația anterioară și închei cu un comentariu de ordin mai general în ceea ce privește această întrebare de reglementare versus uh, reglementare. Sigur că există opinii diferite aici, dacă am ajuns deja la suprareglementare sau nu, eu vreau să spun că, în fapt, în răspunsurile la solicitarea de date certe, call for evidence, răspunsurile pe care le-am primit uh, din uh, partea tuturor jucătorilor din această industrie, am ajuns la concluzia că percepția la nivelul tuturor uh, nivelelor uh, din acest sector uh, a reglementărilor a fost una în mare parte ok. Nivelul de reglementare din momentul de față este în mare just. Sigur că trebuie să finalizăm unia bancară și așa mai departe, însă ceea ce trebuie să facem în momentul de față este să reglementăm mai bine, nu mai mult. Mulțumesc că intervine președintele. Trebuie să încheiem la maxim 13 uh, și 10 minute. Domnul Anria. Mulțumesc. Pentru început m-aș referi la întrebarea vis-a-vis -vis de rezoluție și concentrarea uh, transfrontalieră și băncile prea mari ca să se eșueze este tipic nu doar pentru sectorul bancar, ci și pentru toate, sectorul uh, producătorilor auto și așa mai departe, un sector care intră în criză, intră cu capacități excedentare, în criză trebuie reduse și apoi concentrarea face parte din acest proces. Faptul că există o mai mare concentrare pe piață, în opinia mea, nu este negativ. Faptul că există o consolidare transfrontalieră, în opinia mea, iarăși nu este uh, negativ, uh, acum că toți suntem într-o piață internă care dă semnale <clears throat> de integrare din ce în ce mai mare. Too big to fail, prea mare pentru a eșua, este o problemă. De aceea am introdus garanții în sistem, atât în Uniunea Europeană cât și Uh, la nivel mondial. Dacă ești mai mare, trebuie să dispui mai mult, de mai mult capital, trebuie să ai uh, un fel de tampoane pentru riscul sistemic, trebuie ca uh, structura să fie simplă, trebuie să poți trece printr-o rezoluție și atunci când apare o criză, trebuie să ne asigurăm că o astfel de bancă poate părăsi piața fără banii contribuabilului. Încă n-am ajuns să testăm uh, n-am implementat încă acest concept în ceea ce privește grupurile transfrontalele cele mai mari în Europa, dar cred că acolo, într-acolo ne îndreptăm și este o evoluție pozitivă. În ceea ce privește schemele de garantare a depozitelor, pentru că au fost multe întrebări. E clar că dacă ai un depozit euro într-o țară sau un depozit de un euro într-o țară care este perceput ca având o valoare mai mică decât în altă țară a Uniunii datorită garanției statului, atunci uh, Uniunea bancară nu este finalizată. Comisia a venit așadar cu propuneri pentru această schemă de garantare. Uh, trebuie să mergem în această direcție. Unele chestiuni țin de reducerea riscului, reducerea datorilor suverane. Da, trebuie să facem ceva și în această privință. În momentul de față nu există titluri de stat uh, cu uh, risc uh, risc zero pentru că băncile nu mai fac acest lucru există și cerințe specifice pentru expunerea la uh, credite suverane pentru a aborda tocmai această criză. S-a lucrat și în comitetul de la Basel în această uh, privință, pentru că acolo unde există risc trebuie impuse și anumite cerințe. Aceasta este teza. Uh, în orice caz, uh, Mm. Acum, în ceea ce privește problema reglementării, după criză a apărut ideea că centrele financiare ar putea atrage companii prin reducerea uh, cerințelor de capital. Dacă se reduc uh, cerințele de reglementare pentru a atrage companii, uh, pot fi lovit mai tare în caz de criză. Acestea sunt uh, lecții care au fost învățate, marile centre financiare, Londra, Hong Kong, de pildă, folosesc cerințe de capital mai uh, stringente, tocmai pentru că au o concentrare de capital și de servicii financiare foarte mare în uh, cadrul PIB-ului lor. Mulțumesc, Burkhard Balz. Da, foarte succint. Trei chestiuni din partea mea. În ceea ce privește garantarea depozitelor, s-a spus că din perspectiva colegilor există o amânare și o tergiversare a acestei chestiuni. Eu cred că nu așa stau lucrurile. Cred că, în fapt, trebuie să ne uităm, uh, sau să avem grijă mai întâi ca primii doi piloni să funcționeze și aici consider că mai trebuie remediate anumite lucruri Sigur că și regulile pentru pilonul 1 și 2 trebuie nu doar aplicate, ci și puse în practică ca atare. De aceea nu cred că se poate vorbi de tergiversare atunci pe tema garanției depozitelor. Apoi, colegul Tiago din Portugalia spunea că Portugalia este un fel de laborator de testare pentru Uniunea Bancară. Eu văd lucrurile altfel. Eu cred că acolo au fost aplicate în mod stringent anumite reguli care, sigur, pentru mulți, datorită faptului că erau și noi aceste reguli, au fost greu de înțeles pentru mulți. Faptul că au avut și efecte neplăcute e iarăși clar. Însă nu se poate vorbi de un laborator de testare. Și un ultim punct ca răspuns la ceea ce spunea colegul Coburn. Brexitul ar duce la mai multe companii în Regatul Unit. Este o teză. Pentru că în ultimele săptămâni constatăm de pildă că multe locuri de muncă ar urma să se mute dar uh, dinspre Regatul Unit în altă parte. Și de aceea cred că în următoarele săptămâni vom mai asista și la alte exemple, iar în ceea ce privește sectorul financiar, probabil că această teză se va adeveri chiar și mai mult. Iar în final, un mare număr de locuri de muncă vor uh, părăsi metropola financiară Londra. Este regretabil acest lucru, dar este o urmare a Brexitului uh, pentru care partidul domnului Coburn, desigur, poartă răspunderea. Mulțumesc! Cred că a fost o sesiune foarte interesantă și utilă. Aș dori să le mulțumesc vorbitorilor noștri, tuturor uh, membrilor parlamentelor naționale. Acum iată că putem să mergem la prânzul nostru bine meritat și continuăm la ora 3 cu o nouă sesiune pe articolul 13.